Präsident! Ich eröffne die Sitzung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Declar reuniunea deschisă, dragi colegi, dragi colegi. Avem o intervenție privind respectarea regulamentului de procedură din partea domnului Austreviciu. Să vă dau cuvântul